raportul doamnei Köstinger cu privire la noua strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier. Doamna raportor are cuvântul pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, pădurile noastre și, și sectorul nostru forestier uh, oferă soluții pentru creșterea economică și sunt garan- garanți ai creierii de locuri de muncă, ai sustenabilității, etc. 3 milioane 500 de locuri de muncă oferite de sectorul forestier, forestier al treilea în lista sectoarelor europene. Peste 7% din uh, creșterea economică europeană este generată de companiile active în domeniul uh, forestier și aceste companii nu taie decât vreo 60% din uh, noi arbori care cresc în Uniunea Europeană. Deci, iată, silvicultura este un, un sector de viitor pădurile europene sunt deținute în marea lor majoritate de către, pato- de către proprietarii privați și uh, aceștia sunt uh, ajutați de către autoritățile publice în uh, sensul gestionării resurselor lor. Iată, de aici am pornit eu reflexia asupra raportului pe care vi l-am prezentat. Am încercat să vorbesc despre resursa aceasta a lemnului pe care o avem la nivel european și care trebuie să fie folosită într-o manieră dur, durabilă. În raportul meu mă, accesez, mă, mă acces pe mai bună coordonare la nivel european, pe politica de mediu care are un efect asupra gestiunii pădurii, uh, Uh, pădurile, de asemenea, trebuie să fie mai bine incluse în strategiile europene și în strategiile naționale. Nu e nevoie de noi nouă birocrație pentru proprietarii de păduri. Asta spun uh, din nou și din nou. Parlamentul European își dorește o distinție cât se poate declară între planurile de gestionare a pădurilor și planurile privind Natura 2002. Parlamentul European nu poate fi uh, de acord cu o obligare a uh, proprietarilor să creeze planuri uh, care să respecte cadrul Natura 2000. În plus, importante sunt criteriile pentru gestiunea durabilă a pădurilor. Acestea trebuie să fie uh, veșnic modernizate și veșnic adaptate realităților din sector. În același timp, însă, e important ca criteriile să nu fie obligatorii pentru toți, trebuie să, să fie adaptabile în funcție de statul și regiunea despre care vorbim. De asemenea, sistemele de certificare trebuie să fie îmbunătățite și trebuie să fie transformate în sisteme durabile. Sectorul forestier este un Uh, sector verde, un sector verde care creează locuri de muncă, dar uh, nu doar aceasta este importanța sectorului uh, forestier, ci sectorul forestier contribuie și la conservarea mediului înconjurător. Și tocmai de aceea această componentă trebuie să fie uh, puternic accentuată. Și în acest, vorbi, în acest context nu putem vorbi decât despre cercetare și promovare, promovarea noilor tehnologii, a noilor uh, utilaje care pot scădea impactul asupra mediului. E important să stabilim uh, priorități cât se poate declare pentru creștere, investiții și uh, Uh, consider că în acest context Comitetul Permanent Forestier și statele membre trebuie să fie implicate mai strâns în discuții. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor de la Comisia Agri, am colaborat foarte strâns. Uh, vreau să mulțumesc și pentru avizele de la Comisia pentru Industrie și Comisia pentru Mediul Înconjurător. Toate acestea au uh, ajutat la cristalizarea poziției Parlamentului European cu privire la această strategie. Vreau să mulțumesc și asistenților și de asemenea secretariatului de la Comisia Agri. Vă mulțumesc mult pentru colaborare. Vă mulțumim, doamnă Köstinger. Trecem la procedura Catch the Eye. Și aici avem prea mulți intervenienți. Le voi da cuvântul doar acelora care nu au intervenit uh, în dezbaterile anterioare. Începe doamna Noitle. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să spun câte ceva despre strategia forestieră. E drept uh, și e important ca știere să fie, să aibă o puternică componentă națională. Dar, uh, date fiind provocările uh, Uh, care uneori sunt uh, transfrontaliere în acest context, uh, e important să avem și o poziție europeană. Vreau să mulțumesc, doamnei raportor, pentru triunghiul pe care l-a creat economic, social și mediul înconjurător. Este absolut esențial să punem accent pe aceste sectoare și, de asemenea, să punem, să punem accent pe mediul rural. E important ca, la nivel european, să avem criterii de sustenabilitate. E important uh, să ne gândim că, deși suprafețele împăturite cresc ca și dimensiuni, ele și-au dimensiuni, uh, limitele lor. Tocmai de aceea e important să vorbim despre uh, utilizarea în cascadă. Și aceasta este o utilizare care trebuie să fie bine sublinată. Pentru asta voi pleda eu pe viitor și anume pentru o mai bună col- colaborare și pe un dialog aprofundat. Mulțumim. Urmează domnul Giambaschi. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să fiu de acord cu noua strategie europeană privind pădurile. Împărtășesc uh, ideea unei abordări uh, sistematice și bine planificate. Subliniez faptul că politica pentru păduri trebuie să fie o prioritate la nivel național și nu este necesar să adoptăm un regulament comunitar. Totuși, sunt necesare anumite măsuri comune. Investiții în sector, mai multe locuri de muncă și creșterea valorii adăugate. Totuși, sectorul se confruntă cu niște probleme și am să vă dau exemplul din țara mea în care se utilizează fonduri europene pentru uh, defrișări ilegale pentru proiecte europene. De altfel, uh, în Europa există o întreagă mafie a lemnului iar producția este exportată uh, atât în UE cât și în afara Uniunii Europene și nu putem să închidem ochii uh, la această situație. Este necesar să investim mai mult astfel încât acest sector să poată genera mai multe locuri de muncă și mai multă valoare adăugată. Mulțumesc! Urmează doamna Müller. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport uh, din proprie inițiativă care a fost, uh, care a implicat 28 de amendamente de compromis. Astfel, în urma discuțiilor noastre, am uh, reușit până la urmă să promovăm interesele proprietarilor de păduri. E important ca drepturile acestor proprietari să fie conservate. Mm, e inacceptabil ca uh, utilizarea în cascadă să fie regula zilei și de asemenea e inacceptabil ca planurile de gestiune care se bazează pe regulile din Natura 2000 să fie puse în cârca proprietarilor de păduri. Pădurile uh, sunt absolut esențiale, esențiale la nivel european pentru creștere economică, pentru protecția uh, mediului înconjurător, pentru promovarea uh, Uh, mediului rural, dar toate aceste beneficii pot fi obținute doar dacă criteriile stabilite sunt unele voluntare și cred că aspectul acesta trebuie să fie inclus în strategia forestieră. Mulțumim. Urmează doamna Cumpulea Natri. Micro. Arvoisa puhemies, toivottavasti tämä ei kuvaa asian vähäpä... Mulțumesc, domnule președinte. Sper că faptul că discutăm atât de târziu, suntem atât de puțini aici, nu arată lipsa de interes față de pădurile Europei. Cred că avem nevoie să protejăm pădurile Europei. Cred că în Finlanda există o zonă care e cam cât Belgia, o zonă de păduri care ar trebui să fie protejată. Vorbim de surse regenerabile, de resurse naturale regenerabile. Tot timpul discutăm aici ce o să facem, cum putem înlocui combustibilii fosili și așa mai departe și cu problemele legate de schimbările climatice. Bioeconomia este răspunsul la această întrebare și Comisia are și un plan de acțiune și sper că vor avea o abordare coerentă astfel încât să putem examina posibilitățile de a dezvolta bioeconomia și tot ce facem pentru a crea mai mult know-how în domeniul procesării și de asemenea să păstrăm milioanele de locuri de muncă din această economie. Doamna McIntyre. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Köstinger pentru raportul său. Uh, Cred că gestionarea durabilă a pădurilor uh, este constrânsă de o legislație de mediu prea birocratică precum regulamentul european privind uh, lemnul. De aceea salut uh, faptul că raportul face un apel la revizuirea regulamentului, pentru că acesta reduce costurile inutile și cerințele de raportare pentru cei din domeniu. Apoi uh, trebuie să se aplice regulamentul pentru importurile din țările terțe însă este nevoie de acțiuni bine țintite și este nevoie să lucrăm cu țările problematice, astfel încât aceștia să-și consolideze procedurile interne, astfel încât uh, proprietarii de păduri din Europa să nu fie împovărați cu costuri inutile și cu o birocrație fără rost. Mulțumesc! Urmează domnul Brennan, care va încheia lista vorbitorilor la procedura Catch Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun doar câteva lucruri despre importanța arborilor, a lemnului, a pădurilor. De ce sunt toate acestea importante? Pentru că ajută la îmbunătățirea situației de mediu, la crearea locurilor de muncă și la îmbunătățirea stării de sănătate. Pădurile absorb 10% din uh, emisiile noastre de dioxid de, carbos, de carbon. Dacă am putea crește suprafața împădurită și putem face lucrul acesta, în Irlanda deja în, suntem pe calea aceasta, Uh, vom reuși să stocăm mai mult carbon și vom putea combate schimbările climatice. În același timp am putea crea noi locuri de muncă în acest domeniu. În, constitu- uh, în circunscripția mea avem nevoie de locuri de muncă și, în al treilea rând, uh, îmbunătățim și sănătatea publică, ducându-i pe oamenii în pădure să se plimbe. Iată, toate acestea ne arată clar de ce pădurea, copacul, este până la urmă cel mai bun prieten al omului. Mulțumim, domnule Brennan. Dezbaterea s-a încheiat acum, dar, uh, bineînțeles, nu vom uita să-i dăm cuvântul domnului comisar Hogan. Mulțumesc domnule președinte. Deși atât de târziu, o plăcere să discutăm această problemă importantă cu dumneavoastră în această seară. Mă bucur să reprezint uh, comisia uh, în care o serie de colegi sunt implicați în implementarea noi strategii privind pădurile, mai ales domnul comisar Vela, Gribacauste, eh, Crinete, ca să men menționez doar câțiva dintre ei. Cu toții dorim să vă mulțumim Parlamentul European pentru interes și pentru, aplicare, eh, pentru implicare și mai ales doamnei Kossinger și raportorul din umbră pentru acest raport extrem de important. Strategia uh, privind pădurile a fost discutată și în Comisia ITRE și în Comisia... Uh, haideți să începem prin a spune de ce nu avem o strategie comună în acest domeniu. Deși Uniunea a contribuit uh, la o implementare a unui management sustenabil al pădurilor conform principiului subsidiarității. Avem obiective și valori comune în ce privește pădurile europene și viitorul lor. Peste 40% din zona Uh, din teritoriul nostru este acoperit de păduri și acesta reprezintă un element esențial. Uh, câteva politici, prin inclusiv dezvoltarea rurală, schimbările climatice, industria, bioenergia și bioeconomia au impact asupra pădurilor și prin aceste politici Uniunea are o contribuție foarte implementată și la uh, implementarea unui management sustenabil al pădurilor și la deciziile legate de întregul sector ca și de protecția pădurilor. Așadar, dintr-o perspectivă politică, aș vrea să subliniez că noua strategie uh, respectă foarte mult uh, liniile politice ale Comisiei Juncker, strategia pentru creștere economică și locuri de muncă. Nu trebuie să uităm că industriile bazate pe sectorul forestier reprezintă 7% din PIB și peste 3,5 milioane de locuri de muncă în zone rurale, în special. Diferențele sunt mari de la stat la stat. Uh, pentru o țară cum este Finlanda, să reamintesc că dacă introducem și uh, partea de uh, producție de hârtie, o treime din exporturi vin din acest sector. Deci beneficiile de mediu și economice sunt enorme, nu numai pentru Finlanda, ci pentru toți cetățenii europene. Așadar, scopul nostru este să ne asigurăm că o uh, resursă atât de importantă pentru economie și societate va continua să aibă beneficii economice în ciuda provocărilor, cum ar fi schimbările climatice. Dar strategia, de asemenea, uh, se referă și la măsuri de reducere a impactului schimbărilor climatice și adaptare la schimbările climatice. Uh, și biodiversitatea, partea, evident pădurile sunt o mare, o parte foarte importantă a biodiversității europene. La fel de importante sunt și pentru energie, pentru că biomasa e o sursă foarte importantă de energie uh, regenerabilă și mai sunt și alte domenii, cum ar fi uh, care au o contribuție la o bioeconomie sustenabilă. Cum spuneam, uh, pădurile sunt foarte diferite de la o țară la alta în Europa. Deci de aceea principiul subsidiarității, proporționalității și mai bune reglementări vor fi în miezul implementării uh, strategiei. Dacă vă uitați la strategie, scopul de bază este să creeze un cadru pentru activități de susținere a managementului sustenabil al pădurilor, bazat pe uh, coordonare între statele membre și uh, toate politicile relevante și activitățile relevante în domeniu. Strategia are o abordare holistă, acoperă toate beneficiile economice, sociale și de mediu, are o abordare integrată, acoperă uh, problemele interne și externe și abordează întregul lanț uh, al valorilor uh, în funcție de contribuția importantă pe care o are acest sector, mai ales în zonele rurale. Deci, în concordanță cu concluziile Consiliului, Comisia, în cooperare cu statele membre și stakeholderii, dezvoltă un plan de implementare multianual a strategiei europene, care va conține acțiunile specifice ale Comisiei și statelor membre, cu definiri clare, cu un calendar clar. De asemenea, stakeholderii vor fi implicați în această implementare și asta va crește sinergia serviciilor Comisiei în implementarea strategiei și va facilita Uh, responsabilitatea. Așadar, uh, este un moment foarte bun pentru această inițiativă și Comisia va examina cu atenție acest raport al Parlamentului European în pregătirea planului multianual de implementare a, a, uh, în acest domeniu. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar. Dezbaterea